I think we will start the, the, the meeting and... Vom începe ședința și vom discuta acum despre programele europene în Irlanda de Nord. Vom discuta în mod specific despre un program la care participă Uniunea Europeană. E vorba de Fondul Internațional pentru Irlanda. Oratorii de astăzi sunt cei implicați în aplicarea acestui program. Vom da cuvântul lui Pat Colgan, director general al Organismului pentru Programe Speciale UE, care se ocupă de programele din cadrul politicii regionale și se mai află printre noi Denis Runi, președintele Fondului Internațional pentru Irlanda. Vă vom asculta cu multă atenție. Vă rog. That is. Now, can you hear me? Okay. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, mă scuzați. Cunoașteți cu toții procesul de pace din Irlanda de Nord? Dumneavoastră, în fosta dumneavoastră calitate de comisar, doamnă președinte, v-ați uh, implicat în acest proces și ați uh, fost de mai multe prezente în Irlanda de Nord. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați invitat să participăm la această ședință și să vă prezentăm situația. Foarte pe scurt, eu sunt uh, directorul general al Organismului pentru Programe Speciale UE, care a fost uh, Uh, creat uh, pe baza acordului de la Belfast din 98, după încetarea focului. Um, a fost creat de guvernul britanic și irlandez și este unul dintre cele șase organisme implicate în activitățile de cooperare dintre Irlanda de Nord și statul Irlanda. Avem responsabilitate pentru gestionarea fondurilor europene, INDEREG și PIS. Mă bucur de faptul că suntem din nou aici în Parlamentul European, uh, care a stat la baza programelor de pace în 95 printr-o inițiativă a trei deputați de atunci din Irlanda de Nord, alături de Comisia Europeană s-a promovat prima inițiativă a programului de pace și cred că trebuie să aduc, um, recunoaștem rolul important pe care l-a avut Parlamentul European de-a lungul anilor în procesul de pace în Irlanda de Nord și, între timp, inițiative a um, doamnei de Brun în această comisie, intervenții și raport au avut loc și Comitetul Economic și Social de asemenea a avut rapoarte despre programul de pace uh, și acolo s-a apreciat ceea ce s-a obținut din programele de pace uh, în, de lungul timpului. Pentru a reveni puțin în trecut, pe baza inițiativei a Parlamentului European și a Comisiei Europene, în 95 s-a creat primul program de pace semnificativ atunci. Obiectivul uh, era de a rezolva consecințele imediate ale conflictului din regiune, în uh, Irlanda de Nord și țările din jur, um, și uh, regiunile, mă scuzați, de frontieră. Atunci avea loc un proces de pace între, între, între guverne și uh, autoritățile implicate și principalii actori. Acesta a devenit apoi un proces de pace al oamenilor, al populației, un proces de pace uh, pe teren, pe străzi. Au fost implicați sute de mii de oameni în uh, activități legate de menținerea păcii. Următorul program, PIS 2, uh, a început în anul 2000 pe baza programului PIS 1 și acum ne aflăm în, în, programul, în cadrul programului PIS 3 pentru a consolida progresele făcute și a aborda în continuare, a îmbunătăți uh, încrederea și relațiile între comunitățile din Irlanda de Nord. În ceea ce privește viitorul, dorim să continuăm aceste eforturi trebuie să spunem că față de uh, primei ani foarte dificili, am ajuns într-o fază a doua, dar în care încă trebuie făcute multe pentru a crea un climat de încredere în Irlanda de Nord. Iată harta. Iată zona pe care o acoperim. Uh, cu albastru avem Irlanda de Nord și cu roșu um, regiunile, departamentele sau județele de uh, graniță din Irlanda. E vorba de o populație de un milion și jumătate în, uh, de locuitori în Irlanda de Nord și cam 500 de mii de locuitori în uh, regiunile de graniță. Și după cum am spus, programul PIS, programele PIS au uh, făcut parte din procesul de pace și le-aș numi eu programul de pace al oamenilor. Finanțarea a fost în valoare de 667 de milioane în PIS 1, 995 de milioane în cadrul programului PIS 2 și 333 de milioane în cadrul PIS 3, un program uh, cu obiective clare pentru a aborda problemele încă nerezolvate în această zonă în trecut de conflict. În acest uh, uh tabel puteți vedea uh, cât de importante sunt aceste programe. PIS 2 la PIS-2 au participat uh, peste 868.000 de mii de oameni și 161.000 dintre aceștia au fost implicați în inițiative transfrontaliere. Dacă cunoașteți Irlanda de Nord și uh, istoria acestei țări, vă veți da seama că acestea sunt cifre foarte importante. Pentru că foarte, foarte mare parte din populație a fost implicată în aceste activități. Nu ar fi fost posibil acest lucru fără intervenția programelor de pace, care au uh, adus o contribuție practică astfel la procesul de pace pe teren pentru zeci și sute de mii de oameni. Au ajutat oamenii să se repoziționeze și um, să folosească avantajele noilor oportunități economice în regiune. Unde ne aflăm noi în momentul de față, în cadrul programului PIS 3? Programul um, este organizat pe patru piloni. Primul, comunitățile locale, cam o treime din valoarea programului, E vorba de legăturile cu reprezentanții aleși la nivel local, în cadrul comunităților, acolo unde există responsabilitatea pentru dezvoltarea unor planuri uh, multianuale pentru, în interesul acestor comunități și pentru a crea relații între comunități la nivel strict local. Și am obținut un succes uh, răsunător în cadrul programului actual în, um, pe acest pilon. Aceste um, autorități locale cooperează în clastere Uh, și au de asemenea colaborări transfrontaliere. Al doilea pilon este uh, munca cu victimele, familiile victimelor și, victimelor și cei care au supraviețuit uh, perioade de conflict. O mare parte din fonduri este asistența pentru aceștia. Al treilea pilon este o intervenție practică pentru a crea spații publice comune în zone care în care oamenii nu se simțeau în siguranță dorim să creăm aceste spa, pu, uh, spații publice comune. Al patrulea pilon este construirea de capacități pentru un viitor comun. Ideea este de a face și schimb de experiențe cu alte regiuni din Uniunea Europeană, pentru că noi avem acum destul de multă experiență în aceste programe uh, din uh, acești ani și colaborăm cu regiuni din Cipru, din țara Baștilor, în Balcani, țările Baltice de asemenea și cooperăm cu mai multe institute de uh, menținerea păcii din Uniunea Europeană, care sunt interesați de experiența noastră uh, pentru a vedea cum pot aplica acest model uh, în alte regiuni. În practică, ce s-a obținut uh, în acest al treilea program PIS din 2007 încoace? Continuă procesul uh, implicări, continuă implicare a unui număr, număr, număr mare, unui număr mare de participanți uh, la nivel de bază. Luptăm împotriva sectarianismului și rasismului care sunt, bineînțeles, pericole um, reale pentru în comunitățile pe teren. Continuăm să promovăm oportunitățile transfrontaliere și oferim în continuare ajutor persoanelor uh, traumatizate în urma conflictului. Și, în sfârșit, reușim să vorbim în sfârșit acum de experiențele lor și să încercăm uh, să-i facem să le accepte. Am uh, adus, ă, nu am ă, putut să aduc cu mine reprezentanții ai proiectelor de pe teren, pentru că nu avem mult timp la dispoziție, dar doresc să vă prezint uh, activități practice. Iată aici uh, fotografia unui zid, unui uh, zid înalt. Astfel de ziduri continuă să existe în Irlanda, în multe comunități din Irlanda de Nord. Sunt așa numiți, așa numitele ziduri de pace. Uh, Uh, sunt uh, acoperiți uh, de tot felul de imagini, grafiti și așa mai departe. Și în ultimii ani am încercat să lucrăm cu unitățile de ambele părți ale zidurilor pentru a crea încredere comunicare și pentru a dărâma încet, încet aceste ziduri, atât cele fizice cât și cele psihologice care continuă să, să existe am făcut, am uh, um, avut și multe inițiative pentru tineri. Aici uh, prezentăm un uh, proiect pentru tine, copii și tineri între 5 și 25 de ani. Oferim consiliere, sprijin și încercăm să-i ajutăm să accepte experiențele pe care le-au moștenit de la predecesorii lor. Acești tineri sunt principala provocare pentru viitor și în timp cred că trebuie să uh, facem eforturi mai ales pentru a, uh, aborda problemele specifice ale tinerilor. Aici vă arăt o uh, fotografie a unui pod construit uh, cu asistența programului, uh, um, un pod uh, um, pe un râu uh, din uh, regiunea Derry, Londonderry, este nu doar un, un pod peste un râu, ci și uh, un pod care unește două părți ale unui oraș, leagă centrul orașului cu uh, o zonă cu clădiri foarte vechi, unde uh, în trecut uh, era garnizoana militară a armatei britanice din Derry. Acest pod va fi inaugurat acum, în această sâmbătă, pe 25 iunie, și este un simbol uh, fizic a realizărilor programelor în această regiune. Iată alt exemplu în unui proiect din sport, din domeniul sportului. Se încurajează familiile uh, să participe din nou la uh, evenimente sportive. Luptăm împotriva rasismului uh, și um, atitudinilor comunitariste. Um, aici prezentăm un proiect din comunitățile de locuit. Este un proiect care încearcă să încurajeze Uh, locuitul integrat în, în uh, cartiere integrate. Deci o parte din uh, multe dintre aceste comunități uh, sunt închise și ideea este să încurajăm uh, oamenii să aibă încrederea pentru a trăi din nou împreună, alături unii de alții. Și trebuie să facem multe eforturi pe teren uh, pe lângă aceștia pentru a putea obține rezultatele, rezultatele contacte din, finanțate tocmai din, aceste program, din acest program de pace. Una, iată exemple de acțiuni pe care le-am purtat până acum. Acum, pentru viitor, eu cred că nu, am, nu ne-am terminat uh, treaba, nu ne-am încheiat misiunea. <clears throat> Trebuie să continuăm să încercăm să rezolvăm problemele consecințelor conflictului ca cel din uh, Irlanda de Nord și Irlanda. Aceste probleme nu pot fi rezolvate perioade scurte. Am uh, reconstruit orașele, am reparat uh, podurile, am redeschis frontierele, dar uh, trebuie mai avem multe de făcut în uh, mintea și inima oamenilor la nivel uh, de uh, prejudecăți, de abordarea problemelor. Există încă probleme la nivel de interfe- interfață între comunități. Avem încă probleme cu grupuri disidente, cu grupuri paramilitare care reprezintă încă amenințări pe teren. Deci mai sunt încă multe de făcut și cele două state membre, Regatul Unit și Irlanda, Sunt uh, de acord uh, că mai avem uh, multe de făcut în cadrul acestui program de pace, care trebuie să continue să ajute comunitățile, să construiască încrederea între comunități și să abordeze problemele specifice ale tinerilor pe teren și oportunitățile acestora. Este un program uh, de pace care trebuie să se orienteze spre viitor, spre oportunitățile oferite de viitor. Acest lucru este relevant acum la ieșirea din criză, din criza financiară acută care uh, a afectat încrederea multora cred că va fi un program de pace care va implica la nivel local, dar și la nivel internațional multă lume și uh, dorim să continuăm să ne comunicăm experiența, să ne împărtășim experiența, poate într-un mod mai structurat cu alte regiuni din Uniunea Europeană. Mă gândesc aici în mod specific la regiunea Balcanilor, la noile state membre, la regiuni care încă uh, sunt foarte diferite și pot să vad exemple din Irlanda și Irlanda de Nord uh, a modului în care se pot folosi fondurile structurale pentru ca ele să funcționeze într-un anumit mod pentru uh, a rezolva problemele trecutului, dificultățile din perioada de post-conflict. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc împotriva tuturor celor din Irlanda de Nord, mulțumesc Parlamentul European și Comisiei pentru sprijinul acordat de-a lungul numeroșilor ani al programelor de pace și sperăm să cooperăm la fel de bine și pe viitor. Thank you very much. Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult, Pat, și trecem imediat la Denis Rooney. continued support for the uh, International Fund for Ireland. Mulțumim pentru susținerea pe care ați acordat-o Fondului Internațional pentru Irlanda. Fără această susținere, activitatea noastră ar fi fost imposibilă. Și de asemenea mulțumesc personal membrilor comisiei care au lucrat uh, cu noi și vă mulțumim că uh, manifestați un interes continuu în activitatea fondului nostru exprimat de mulți eurodeputați v-aș spune câteva lucruri despre trei aspecte ale fondului nostru. Realizările noastre în ultimii 25 de ani, câteva comentarii în legătură cu strategia actuală și, în final, câteva idei și planuri pentru viitor. Așadar, pentru a începe cu începutul în acordul din 1986 a înființat acest fond internațional ca o organizație unică la nivel internațional cu un Consiliu de Guvernare uh, numit în comun de către Marea Britanie și Irlanda și de asemenea din nord, din nord și din sudul graniței. Cea mai mare contribuție finanțare, de finanțare a venit din partea Uniunii Europene și din partea Statelor Unite. Am pus accentul pe dezvoltarea economică ca instrument de a promova pacea și reconciliere. Și am avut o activitate de succes în acest sector. În 2005, cu toate acestea, am considerat că trebuie să ne adaptăm la schimbările uh, Eh, din Irlanda și să ținem cont de armistițiu și de faptul că se schimbaseră circumstanțele de ambele părți ale graniței. graniței. Eh, Ace- prin această nouă strategie, fondul nostru are inițiative de educație, programe pentru tineret și asigurarea de case pentru tineri, ceea ce eh, permit punerea unor baze pentru viitor. Aceste activități permit integrarea Uh, consolidarea procesului de pace și reconciliere. Și uh, vor, lucruri care vor continua după ce noi nu vom mai fi. Am uh, împărtășit experiența noastră cu alte regiuni de conflict, în special din Europa. A fost vorba de un schimb de informații în două părți, foarte interesant. De asemenea, programele noastre actuale de educație eh, pentru tineret și educaționale. În primul rând, programele educaționale. Eh, educația este în 90%, în procent de 90% segregată și noi am încercat să creăm instituții comune. Unul dintre exemple a fost uh, programul Să respectăm diferențele, uh, în care copiii uh, foarte tineri sunt împreună cu profesorii la nivel preșcolar se implică pentru a încerca să nu transmită mesajele pe care le primesc din comunitatea lor de asemenea, încercăm să implicăm școli care nu se implicau până acum pentru uh, a lărgi impactul acestui program. Am, avut un program uh, de succes care a atins 60 de școli, 100 de uh, profesori și peste 500 de elevi. Prin aceste programe educaționale Uh, nouă ni se pare că schimbăm mentalitățile, uh, lucru extrem de important. Uh, mai apoi, inițiativele pentru tineret. Fondul nostru s-a implicat în activități pentru tineri uh, încă de la începutul activității sale. Programele pe care le voi descrie sunt uh, programul LET, să învățăm și să educăm împreună, este vorba de copii de vârste de 12-13 ani uh, și încercăm să îi educăm să respecte diferențele. Mai există și un program pentru copii de vârste de 14-16 ani. Acolo se organizează tabere și, și servicii post-școlare uh, în care se predau aptitudini de reconciliere, de exemplu. În acest an au participat 900 de tineri în asemenea programe care sunt văzute ca fiind uh, de succes. Un al treilea uh, domeniu de activitate este în domeniul imobiliar. Uh, una dintre consecințele conflictului din Irlanda de Nord a fost că s-a polarizat piața imobiliară. Cele două comunități s-au îndepărtat, unele de celelalte. Noi am examinat acest domeniu și am elaborat un program comun de vecinătate pentru a uh, încerca să promovăm diversitatea în comunități. A fost un program de succes pentru că îi implicăm pe localnici care decid cele mai bune acțiuni pentru comunitatea lor. Um, 60.000 de mii de persoane acum uh, locuiesc în comunități comune. V-am dat doar câteva exemple, exemple, dar atunci când vorbim despre aceste lucruri, eh, trebuie să menționăm și celelalte grupuri intercomunitare. Eh, o evaluare recentă din partea Lloyds a eh, aprobat și a validat programele noastre. În ceea ce privește ideile noastre de viitor, încă elaborăm raportul din 2008 uh, pentru uh, și aceste programe vor lua sfârșit în 2013. Nu ca pe îndoială că în ultimii 25 de ani am înaintat uh, considerabil și ajutorul Uniunii Europene a fost crucial. Uh, zidul la care s-a făcut referire uh, rămâne o dovadă fizică a segregării și polarizării. Există însă anumite comunități care nu au beneficiat în urma uh, programului, programului de pace și care se implică în activități paramilitare. Trebuie să încercăm să Uh, elaborăm un program special pentru aceste comunități, un program direcționat acestor comunități. Este vorba de uh, zone extrem de periculoase. Uh, este vorba, de exemplu, de uh, o comunitate, Lergen, la 30 de kilometri de uh, Belfast, Uh, acolo locuiesc 25.000 de de cetățeni. Comunitățile acum sunt segregate și vedeți aici diferența uh, între anii 70 și acum. Uh, există activități paramilitare și uh, imagini de acest, uh, imaginile acestea au fost uh, datează de anul trecut. Există, după cum vedeți, uh, o serie de probleme și există riscul ca uh, zona respectivă să rămână într-un ciclu destructiv care afectează negativ procesul de pace. Uh, problemele din această zonă țin de slaba educație, lipsa de ocupare, Eh, există în continuare control paramilitar, există tensiuni, tensiuni intracomunitare, există uh, sectarianism, uh, lipsa unei, unui leadership local și, bineînțeles, recrutarea tinerilor în rândul forțelor paramilitare. există un sentiment de alienare de procesul politic, și un nivel foarte înalt de neîncredere în agențiile guvernamentale. Noi considerăm că putem, putem juca un rol esențial în aceste zone și cu susținerea uh, nivelului comunitar putem să acționăm ca un fel de pod pentru a uni actorii implicați dintr-o asemenea zonă și ne aflăm într-o poziție extrem de bună pentru a interveni uh, în colaborare cu autoritățile și sistemul de educație local. Inițiativa fondului nostru este uh, susținută de către guvernul irlandez și de cel britanic și credem și de comunitățile implicate. Am uh, introduce trei zone pilot, două în nordul Irlandei și una în sud. Noi uh, sugerăm formarea unor grupuri uh, de discuții și de coordonare la nivel comunitar pentru a găsi soluții la problemele locale uh, în colaborare cu actorii interesați. Aceasta este ultima, pază, ultima piesă din puzzle, însă necesită finanțare suplimentară. Noi am fost un partener de încredere al Uniunii Europene timp de mulți ani. Am cheltuit banii uh, chipzuit și foarte eficient. Noi considerăm că mai avem încă uh, multe de făcut și avem nevoie de încă câțiva ani. Iar acum, în numele comisiei, dacă pot să rog pe domnul Andreș să uh, fie concis, pentru că vom purta, vom purta multe discuții după uh, această vară. Dacă po- poate să ne evidențieze punctele principale. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru această ocazie de a ne prezenta opinia. Comisia este mândră că am participat la aceste două inițiative cu rezultate foarte bune. Participăm deja de 22 uh, de ani la programul IFI și IFI și uh, de 17 ani în programele PIS. Acum, programele IFI au dat dovadă de acțiuni extrem de bune, apropiate de comunități după cum s-a menționat, programul PIS are rezultate bune și, ca și IFI, are un impact direct în viața de zi cu zi a cetățenilor și contribuie la consolidarea legăturilor între cele două comunități. Creează locuri de muncă, investește în tineri și în echipamente și infrastructuri, creând condițiile pentru dezvoltarea durabilă în viitor. Uh, s-a vorbit și despre podul care va fi uh, inaugurat sâmbătă viitoare. Este un exemplu bun și uh, este de asemenea bine că ei sunt dispuși să împărtășească din experiența lor în Europa și chiar poate în Sudul Africii în viitor. Doamnă președinte, Comisia este conștientă că procesul de reconciliere nu a luat sfârșit și că Irlanda de Nord continuă să sufere uh, în urma <clears throat> unor izbucniri de violență. Din acest motiv, mai rămân multe de făcut pentru a consolida pacea și reconcilierea. De aceea uh, salutăm aceste evoluții înregistrate de toți actorii care au contribuit la procesul de pace și reconstrucție. Vă mulțumesc. Acum deschidem dezbaterea James Nicholson și după aceea Diane Dodds. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu mă așteptam să fiu primul care intervine. Trebuie să fii foarte concis pentru că avem un timp foarte limitat. Sper că nu veți fi foarte strictă. Doar câteva propoziții. Mulțumesc celor doi invitați pentru contribuția lor. Uh, nu îl cunosc atât de bine pe domnul uh, Rooney, dar îl cunosc pe domnul Colgan mm, de mult timp. Am avut mai multe întâlniri, la unele am fost de acord, la altele nu, însă oricum salut uh, munca în care este angajat. Uh, Irlanda a trecut prin multe timpuri dificile, prin multe circunstanțe dificile. Nu vreau să repet ceea ce s-a spus deja, însă Irlanda de Nord a avansat extrem de mult. Dacă ne gândim la începutul programului IFI și al programelor PIS, Pat Colgan cu John Hume, Uh, și cu mine însumi am pus bazele acestei cooperări care a fost extrem de utilă. Însă, după cum s-a spus, uh, Irlanda de Nord uh, este încă un teren de bătaie în care trebuie să luptăm pentru a-i câștiga pe tineri, pentru că unii vor să ne întoarcă în trecut. Există unii care vor să revină la zilele întunecate de acum câteva decenii. Marea majoritate a celor din Irlanda de Nord nu vor însă să se întoarcă, vor să meargă înainte și nu vor să fie târâți înapoi în trecut. De aceea, aș spune foarte răspicat că istoria programelor PIS 1, PIS 1, 2, 3, uneori apar neînțelegeri când uh, nu există suficiente fonduri și niciodată nu, deciziile nu sunt ușoare. Însă colegii mei și prietenii din Europa mi-au spus de multe ori că uh, pacea nu datează de foarte mult timp și se întreabă cât timp va dura uh, până va fi o adevărată, o adevărată pace în Irlanda de Nord. Din cele spuse de domnul Colgan și uh, domnul Rooney, uh, programul IFI va lua sfârșit, însă programele PIS vor fi extinse pentru că și în acest sens trebuie să fie evaluate. Au existat probleme și știu că nu avem foarte mult timp la dispoziție și de aceea aș dori doar să spun uh, să ne întrebăm dacă aceste programe au fost utile, poate uneori nu au dat rezultatele scontate, însă în alte cazuri uh, rezultatele aduse au fost de neprețuit și cred că trebuie să punem accentul pe acestea. E vorba de un proces care, ar, care trebuie să continue. Ca aleși ne întâlnim uh, cu persoane care spun că au primit bani din fondul PIS, de exemplu. la Belfast. Recent am auzit despre muncile de infrastructură, unele dintre problemele care existau, care apăreau la meciurile de fotbal, de exemplu. Uh, salut toate aceste activități și pe cei care au atins aceste rezultate. Știu că în trecut am spus că există o deconectare Însă, noi ca politicieni trebuie să uh, punem și întrebările decisive. Vreau să întreb pe Pat cum vede uh, negocierile de pace. Uh, proiectul inițial nu ținea atât de mult de proiecte de infrastructură, însă a evoluat foarte, foarte mult între timp. Știu că am vorbit destul de mult, doamnă președinte. Întotdeauna încerc să respect ceea ce spuneți, însă sper că vă dați seama că este vorba de un subiect care ne este foarte apropiat. Și dacă vrem ca viața să se întoarcă la normal, trebuie să obținem încrederea ambelor comunități. Aceste programe au unit uh, oamenii care până acum uh, nici măcar nu se puteau întâlni. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și sper că Diane Dodds va fi un model de concizie pentru următorii vorbitori. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o să vorbesc astăzi. Așa cum au spus cei doi invitați din Randa de Nord, s-au făcut progrese semnificative. Irlanda de Nord este un loc, un loc mai plăcut, mai bun decât acum 10 sau 20 de ani și fondul de pace a adus o valoare adăugată reală. Nu a făcut lucrurile perfect, dar a adus o valoare adăugată și a contribuit în mod semnificativ la nivelul comunităților. Mm, în multe cazuri, la nivelul unor comunități care au avut dificultăți majore, dar rămân încă probleme de rezolvat în Irlanda de Nord și astăzi. E, um, a, echipa pentru anchete legate de trecut uh, va prezenta un raport uh, despre masacrul de la Kings Mill. Un... Atunci, uh, lucrători protestanți au fost dați jos dintr o dintr-o camionetă și împușcați. Se vor da familiilor de pe Lochen Island, pe insula Lochen, uh, Uh, rezultatele anchetei în legătură cu ce s-a întâmplat uh, cu uh, persoane din familia lor care au fost împușcate. Sunt probleme înrădăcinate în trecut și, de asemenea, anumiți soldați, uh, Stephen Carroll și Roman Kerr, au fost uh, împușcați. Săptămâna trecută, primul ministru Cameron uh, a venit în Irlanda de Nord și a spus că din 2006 încoace, rar o să spune acest lucru, din 2006 încoace, numărul zidurilor păcii din Irlanda de Nord a trecut de la 37 la 48. Deci, iată, într-o perioadă de pace și stabilitate relativă, comunitățile încă uh, acceptă foarte greu să, um, loc, să trăiască alături unele de altele. Deci, uh, cred că trebuie să evaluăm situația și uh, ce s-a obținut în urma programelor de pace, dar cred că trebuie să vedem cum putem uh, folosi finanțarea din cadrul lor pentru a face progrese în continuare pe viitor. Aș dori să vă atrag atenția și asupra unui uh, cartier din Belfast pe care l-am uh, reprezentat ani de zile. Este vorba de zona Schenkel, o zonă protestantă și 70% din crimele din Irlanda de Nord au avut uh, loc în această zonă mică uh, de 2000 de pătrate. Deci, iată, problemele acestor comunități sunt încă mari, uh, se confruntă cu niveluri scăzute de, de educație, de învățământ, șomajul are, este, se află la nivel, este la niveluri mari și Uh, problemele sociale în general sunt mari. Trebuie să investim în tineri și astfel se vor uh, atinge și obiectivele strategiei 2020, pentru că tinerii trebuie implicați. Uh, trebuie să le oferim uh, oportunități de formare, de învățare și locuri de muncă. Trebuie să um, vorbim și despre uh, rolul femeilor. Este un sector în care se pot face multe în toate comunitățile trebuie să oferim formare și oportunități de locuri de muncă pentru femei. În fine, în orice altă discuție despre războiul de pace, despre procesul de pace, um, aș dori să uh, rediscutăm accesul preferențial uh, la uh, finanțarea din proiectele de pace. De exemplu, foștii prizonieri. În 94, când s-a declarat Uh, prima încetare a focului și apoi 98, în urma acordului, uh, uh, deținuții au fost eliberați în închisoare. Cred că am putea să ne întrebăm în ce moment acești oameni nu mai sunt foști prizonieri, ci pur și simplu cetățeni. Cred că sunt lucruri care trebuie reevaluate în momentul în care evaluăm ce s-a făcut până acum și încotro ne îndreptăm spre viitor. Mulțumesc! Sean Kelly. Thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, colegul Jim Nicholson a vorbit astăzi uh, ca persoană implicată în 95 uh, alături de invitații noștri și în calitate de raportor pentru Parlamentul European și eu uh, am uh, început să uh, înțeleg din ce în ce mai bine avantajele și acum câteva luni am fost în Irlanda de Nord pentru a vedea pe teren avantajele acestor programe. De multe ori am fost în vacanță în Irlanda de Nord și dar Uh, ca uh, persoană din sudul Irlandei nu mi-aș fi, mi fi încuit vreodată că o să ajung uh, într-o zonă cu încărcătură istorică atât de mare ca și cartierul din Irlanda de Nord, unde am putut să merg acum câteva luni. Am văzut proiecte um, la nivel de școli, am văzut concret cum funcționează proiectele finanțate de noi din acest fond. Lucrurile nu sunt perfecte, nu cred că putem spune că pacea este garantată. Chiar noaptea trecută au, f- au avut loc uh, evenimente în Belfast uh, și uh, o uh, persoană din forțele de poliție a fost ucisă. Uh, deci, cu siguranță, e nevoie de un program PIS 4 mai ales în zonele în care disidenții și așa mai departe au activități de recrutare în rândul celor care dacă cu programul PIS 4 și așa mai departe se vor îndepărta de actele de violență. Am fost în Statele Unite uh, înainte de Crăciun, în cadrul delegației cu Statele Unite și atunci am exprimat și gratitudinea pentru rolul Statelor Unite în proiectul de pace și am cerut și Statele Unite să continue finanțarea. Sunt sigur că toate părțile vor dori să continue acest proces, pentru că, așa cum a spus Diana foarte bine, obiectivele sunt comune cu cele ale strategiei 2020 și uh, Uh, cu principiile părinților fondatori, Schumann și așa mai departe, legate de pace, uh, prosperitate și o societate inclusivă. Aș mai dori să spun faptul că în această... că doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnă președinte, pentru rolul pe care l-ați avut de jucat în calitate de comisar. Mulțumesc. Pat Gallagher are cuvântul. Mai întâi doresc să vă mulțumesc pentru solicitarea noastră, pentru că ați acceptat solicitarea noastră de a ne, întâmpla, de a ne întâlni cu reprezentanți uh, ai uh, Fondului Internațional pentru Irlanda. Doresc să mulțumesc celor doi invitați pentru prezență, pentru prezentările lor. În trecut eh, ne-am mai întâlnit deja eh, cu eh, președintele Fondului Internațional pentru Irlanda, care a venit atunci să convingă Parlamentul European că trebuie să continue finanțarea. Mă bucur că am făcut-o ne aducem aminte din toate mm, rapoartele din trecut ale Parlamentului European este faptul că am cerut finanțarea acestor proiecte în cadrul Fondului Internațional pentru Irlanda sau programele PIS și toată lumea a sprijinit um, aceste programe. Acesta este un, uh, um, un, avantaj, un, un uh, punct foarte pentru care trebuie să fim recunoscători Uniunii Europene. Doresc să mulțumesc Eh, mă gândesc astăzi și la Jacques Delors, pentru că în, moment, în seara în care a încetat violențele, Jacques Delors a reacționat imediat. A spus Uniunea Europeană va reacționa în mod pozitiv și uh, practic. Poate uh, și adevărul este că acestea nu au fost cuvinte goale, pentru că imediat s-a reacționat într-adevăr pozitiv printr-o contribu- sporirea contribuției la Fondul Internațional pentru Irlanda și participare la procesul de pace și reconciliere. Mulțumesc uh, și lui Jim Nicholson. Uh, și ambele programe, uh, Fondul Inițial pentru Irlanda și PIS, au avea obiective comune pe care doreau să le atingă însă în mod diferit. În programul PIS funcționează la nivelul societății, la nivelul cetățenilor, oamenilor. S-au creat uh, locuri de muncă, uh, aproape 17.000 de locuri de muncă permanente și continuă să o facă. Și doresc să vorbesc despre importanța de a continua atât uh, programele PIS cu programul PIS 4 și intervențiile Fondului Internațional pentru Irlanda. Percepția este că Statele Unite continuă să uh, finanțarea. Mulți prieteni ai Irlandei din Congresul American, din Senatul American, caută sprijin pentru fonduri suplimentare. Dacă reușesc, vom avea, bineînțeles, fonduri suplimentare, dar dacă nu reușesc, nu cred că este o scuză pentru Uniunea Europeană, guvernul britanic și irlandez să nu mai financeze nici ele. Deci, dacă dorim ca programele să continue sau să existe un nou program, trebuie să facă eforturi financiare în acest sens. Mă întreb dacă e nevoie de noi acte legislative. Nu cred că e nevoie în ultima, uh, imediat în anii următori. Deci, întrebarea ar fi dacă putem să continuăm finanțarea pe baza legislației actuale. Schimbul de experiențe cu alte țări este de asemenea interesant cu uh, Cipru, cu țara Baștilor, cu uh, alte uh, țări de asemenea. Într-adevăr, putem să ne împărtășim experiența noastră, nu trebuie să se reinventeze roata de fiecare dată, pentru că ea a fost deja inventată în Irlanda de Nord și uh, ținuturile de frontieră. s-au făcut solicitări de fonduri suplimentare și cred că um, ședința de azi este una importantă. Ar fi mai uh, bine să ne întâlnim mai des uh, cei doi uh, invitați, reprezentanții Fondului Internațional pentru Irlanda și al Organismului pentru Programe Speciale UE ar trebui să se întâlnească mai des cu noi, în mod mai regulat și cred că ar fi interesant să ne întâlnim și cu beneficiarii. Eu vin din Donegal, de cealaltă parte uh, a frontierei. Uh, pe o, o parte a, a regiunii mele este Oceanul Atlantic și de cealaltă parte granița cu Irlanda de Nord. Bineînțeles, n-am suferit la fel de mult ca și alții, dar din punct de vedere economic am avut de suferit. Și ca reprezentant Uh, al acestui ținut și a altor patru ținute din zona de frontiere. Mulțumesc și sunt uh, recunoscător Fondului Internațional pentru Irlanda pentru ceea ce, tot ceea ce a făcut pentru reconciliere. Trebuie să se continue să se ofere fonduri pentru a uh, permite Fondului Internațional pentru Irlanda și programul PIS să continue să funcționeze, poate într-un mod mai concentrat și cu obiective mai clare. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, domnule Runi, doriți să răspundeți? Uh, thank you very much, madam. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, dacă îmi permiteți, progresele înregistrate ca urmare a programului PIS uh, pot fi prezentate pe larg. Însă vă dau un exemplu. Alegerea de uh, reprezentanți locali în consiliile locale. 36 de autorități s-au organizat în 8 grupuri de autorități care conlucrează și au elaborat planuri multianuale pentru a rezolva problemele din comunitățile lor și în relațiile dintre comunități. Acest lucru se întâmplă în comunitățile frontaliere. Lucru imposibil fără programul PIS. Al doilea exemplu, o declarație generală că acum eh, s-au deschis multe uși, multe porți care erau închise uh, cu ani în urmă și acum există dialog acolo unde nu exista cu, înainte. Atunci când apar probleme în stradă, atunci uh, cei de ambele părți se implică. Uh, trebuie să consolidăm acest lucru, încă nu am terminat și cred că uh, speranțele sunt bune pentru viitor. S-a menționat uh, conținutul unui, unui nou program PIS. Nu există idei preconcepute, însă uh, vom avea un proces extins de consultare. Diane Dodd și Jim Nicholson au făcut referire la acest proces, la uh, grupurile uh, frontaliere o parte foarte importantă din orice program viitor ar fi răspândirea și diseminarea acestei experiențe. Uh, și uh, v-aș invita să ne vizitați din nou în Irlanda de Nord, ca și în trecut, pentru a vedea dumneavoastră pe stradă care este situația și pentru a vedea dumneavoastră cu ochii uh, dumneavoastră situația, situațiile care trebuie să fie rezolvate Vă invit uh, în Belfast și uh, în ținuturile frontaliere din, Irlandei de Nord, din Irlanda de Nord pentru a vedea ceea ce s-a făcut și ceea ce mai rămâne de făcut. Mulțumim. Denis? Cred că ceea ce este important este să ne întrebăm dacă uh, doar cerem bani pentru că considerăm că putem să-i obținem. Noi ne-am gândit foarte mult la această problemă. Eh, am dezbătut despre rolul nostru, dacă suntem în continuare relevanți și pertinenți. Ne-am consultat și cu, cu comunitățile, eh, actorii implicați și nu am fi revenit să solicităm fonduri suplimentare dacă nu am fi considerat că eh, munca noastră este importantă. Ne-am gândit foarte mult, i-am consultat pe actorii implicați și guvernele au consultat uh, persoanele implicate și de aceea este foarte important pentru noi să uh, vă solicităm să, ne continu- să continuați susținerea pentru munca noastră, pentru că înseamnă foarte mult pentru noi. Vă mulțumesc. Uh, informez pe colegii care tocmai au venit că am avut o audiere cu două persoane responsabile pentru, un program, pentru două programe foarte importante din Irlanda de Nord. Uh, Pat Colgan, uh, responsabil pentru programul, programul Peace și domnul Rooney, reprezentant al programului IFI în Irlanda de Nord. Uh, discutăm acest lucru pentru că după vară vom lua decizii foarte importante legate de Eh, reforma cooperării, am eh, propus creșterea finanțării și extinderea acesteia. Am auzit aici despre realizările programelor și despre necesitatea ca acestea să fie continuate în viitor. Vom păstra legătura și sper că invitația pe care ne-ați făcut-o eh, sper că va fi Uh, luată în cont în anii următori, probabil nu acest an, pentru că programul nostru era, este deja plin. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră. And, uh, we are now moving to... Și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume voturile. Trebuie să verificăm dacă merg consolele de vot. can we open? Uh, we are voting already. Okay. So the vote is open. We we are checking the machines. Să deschis votul, verificăm consolele de vot. Nu putem încheia votul pentru că există o diferență foarte mare între persoanele care au votat și numărul de persoane înregistrate cu drept de vot. So we start with, uh, with uh, Which is this one is No. No. This, this. this one, Okay, so we start with uh, Georgios Stavrakakis. Începem atunci cu raportul George Stavrakakis. Am avut 41 de amendamente depuse, o serie de compromisuri. Putem începe votul pe amendamentul numărul 1. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, din nou, compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 7, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 9, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul 5, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8, Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 9 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 23 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă 24 pentru, împotrivă Verificăm amendamentul 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și votul final electronic. Să deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul și se adoptă cu 36 de voturi pentru și 4 abțineri. Felicitări! Trecem acum Trecem acum la votul privitor la avizul Olbricht cu, privitor, cu privire la normele financiare. Amendamentul 9. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Cred că a fost adoptat. Deci votăm amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o mare majoritate. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Respins. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 11. Pentru. Împotrivă. Verificăm amendamentul 11. Se deschide votul. closed. Se închide votul și a fost respins. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că a fost adoptat, însă verificăm amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul 29 de voturi pentru. Deci adoptat. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 18 pentru amendamentul 18. 16 este caduc dacă a fost adoptat 17. Nu, am verificat și da, deci 16 atunci pentru împotriva abțineri se adoptă. Atunci trecem la 18 pentru împotriva abțineri respins. 19 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins? 7 pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 29 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 30 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 31 pentru? împotrivă, abțineri, respins, 32 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 30, 8 pentru, împotrivă, abțineri, nu este foarte clar, deci verificăm amendamentul 8. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 27 de voturi pentru. Se adoptă. Amendamentul 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Votăm întregul aviz electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă. Felicitări! Am încheiat astfel voturile. Vă mulțumesc. Trecem acum la audiere. Comisia se pare că nu este prezentă. Stimați colegi, vă aduc la cunoștință deciziile coordonatorilor din această dupămasă legate de alocarea rapoartelor și avizelor. Socialiștii trebuie să vadă dacă îi interesează avizul privitor la propunerea un, un, unui regulament al Consiliului în legătură cu eliminarea tarifelor vamale uh, de către insulele Canare. În al doilea rând, un aviz în legătură cu fai de parcurs, în legătură cu o um, zonă de transport european a fost acordat socialiștilor și democraților. Uh, reguli de ajutor de stat și interese economice, președintele va verifica dacă este de interes pentru Comisia Regii și dacă da, va fi redactat de către președinte. Grupurile nu și-au manifestat interesul. În legătură cu uh, egalitatea de gen, am decis că președinta va trimite o scrisoare cu, cu avizul Comisiei Regii și vom, uh, ne vom exprima printr-o scrisoare în legătură cu politica de coeziune post-2013 am luat următoarele decizii în legătură cu regulamentul general, unde încă nu avem o decizie finală a conferinței președinților, dar în ciuda acestui fapt, în ciuda acestui fapt am decis că uh, PP-ul și socialiștii și democrații vor uh, redacta împreună raportul dacă avizul conferinței președinților va fi negativ, vom reveni asupra deciziei. În uh, regulamentul ERDF, acesta a fost, uh, acesta a fost alocat PPE, uh, fondurile sociale ALDE, EGTC, PPE-ul, în ceea ce privește opinia în legătură cu fondul social socialiștii, cadrul financiar multianual PPE, cadrul strategic comun, unde nu știm exact care va fi procedura juridică a Comisiei Europene, conservatorii și-au exprimat interesul, însă în acest moment nu putem lua o decizie. Am discutat de asemenea și rapoartele de inițiativă. Am convenit două asemenea rapoarte, o propunere a PPE, rolul politicii de coeziune în regiunile cele mai cele mai periferice în contextul UE 2020 și al de rolul achizițiilor publice în politica de coeziune. Socialiștii și-au anunțat intenția de a propune un raport de inițiativă în curând și de asemenea PPE a sugerat posibilitatea de a avea un raport de implementare pe 2001 legat de revizuirea strategiei pentru Marea Baltică. În ceea ce privește studiile externe, problema rămâne deschisă. În momentul actual avem șase asemenea studii. Sperăm că vom putea să, propune, să propunem în iulie noi studii externe. Uh, secretariatul va, se va consulta cu consilierii politici pentru a vedea ce se va decide în iulie. Închei astfel informarea. Avem, acum au sosit persoanele pentru audierea legată de dimensiunea internațională. Comisia noastră ratifică, atunci ratificăm propunerile coordonatorilor. Lambert, vrei să chestionezi propriile decizii sau nu? Susții uh, cele adoptate. Atunci, conchidem că Comisia susține deciziile luate de coordonatori. Așteptăm atunci acum sosirea colegilor de la Comisia Europeană pentru a discuta aceste <coughs> trei rapoarte care au fost pregătite de către Comisia Europeană. Sau poate putem discuta un alt punct. Doamna Smolkova este prezentă. Raportorii din umbră sunt prezenți. Paschi. Domnul Spaschi. Because there's no shadows are not here. And they might not be Raportorii din umbră se pare că nu sunt toți prezenți aici, însă s-ar putea să nu fie prezenți aici nici uh, să nu fie prezenți nici mai târziu. They are coming. The Commission is coming. Let's do it Sorry? We can do the opinion. Which opinion? Could we maybe start, just not to lose our time later on, uh, could we start with your opinion, Madam Smolkova? Atunci putem începe cu avizul dumneavoastră, doamnă Smolkova, și dacă vin și raportorii din umbră pot să se exprime pentru a nu pierde din timp. Aveți cuvântul. Vážená pani predsednička, vážení kolegovia. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Stimați colegi, voi începe cu cel mai important aspect. În acest moment există 23 de uh, milioane de șomeri în Europa și programul de creare de noi locuri de muncă este foarte important în contextul strategiei 2020, în contextul obținerii obiectivelor acestei strategii. Trei din aceste obiective pot fi cuantificate, alte trei obiective se referă la locurile de muncă și la educație, sau poate vorba chiar de patru obiective aici. În primul rând, aș dori să subliniez faptul că raportul doamnei Bastos a fost foarte util, a fost un raport uh, redactat uh, foarte bine. Eu mi-am uh, prezentat deja în scris avizul și nu voi intra acum în detalii. Cu toate acestea, în calitatea de fostă profesoară, aș dori să subliniez cât de importantă este educația Um, toate treptele uh, procesului educațional uh, sunt importante, um, învățarea pe parcursul întregii vieți este foarte importantă și educația trebuie să fie adaptată la realitatea uh, pieței locurilor de muncă. Europa nu are suficient, suficient um, oameni foarte bine pregătiți în acest moment. Însă trebuie să ne dăm seama că există și vor exista în, continu- în continuare persoane care nu, nu vor fi foarte bine uh, pregătiți. În calitate de membru al Comisiei Regii, aș dori să atrag atenția asupra faptului că trebuie să folosim în mod eficient fondurile financiare pe care le avem la dispoziție pentru a putea crea uh, noi activități uh, de pregătire profesională, pentru a putea crea noi locuri de muncă. Um, fondurile europene trebuie să aibă un uh, rol important la, în cadrul repregătirii profesionale a, șomerilor și, um, în plus, întreprinderile mici și mijlocii trebuie să participe la procesul de inovare și de cercetare. Fondul european pentru dezvoltare uh, regională și pentru dezvoltare regională și a, uh, a, agricolă ar trebui să fie orientate în sensul creării unor noi locuri de muncă. După părerea mea, educația și crearea de noi locuri de muncă pot fi uh, sprijinite prin comasarea uh, fondurilor. Uh, nu trebuie să ne limitim, limităm la fol- folosirea exclusivă a banilor europeni, ci trebuie să atragem și fonduri private. Există diferențe foarte mari în ceea ce privește numărul de șomeri între statele membre. Deci este foarte important ca toate statele membre să accepte aceste uh, propuneri tocmai pentru a sprijini tendințele pozitive manifestate în ultimii ani. Și vorbesc aici de tendințe pozitive care s-au manifestat mai ales în Austria și în Germania, legate de pregătirea tinerilor pentru accesul pieței locurilor de muncă. Dragi colegi, după cum am spus, ați primit în scris avizul meu și aștept acum cu nerăbdare remarcile dumneavoastră. Doamna președinte, mulțumesc. Domnul Iosif Matula, primul raportor din umbră din partea PPE-ului. Mulțumesc, doamnă președintă. Consider deosebit de important acest aviz și aș dori să mă opresc doar la câteva aspecte. În primul rând, va trebui într-adevăr să găsim echilibru necesar între educație, prin educație să oferim într-adevăr pregătirea necesară, să găsim echilibru în utilizarea fondurilor prin fondurile europene bine cunoscute, pentru că aici intră și Fondul Social European și Fondul European și FEDER și dezvoltare rurală, în special însă programul de învățare de-a lungul vieții și să nu uităm de progres, programul progres pe care l-am aprobat și care merge cu mult succes, Uh, dar de asemenea trebuie să acordăm importanța necesară IMM-urilor. Pentru că atâta timp cât două treimi din locurile de muncă sunt oferite de sectorul privat, consider că într-adevăr trebuie să sprijinim acest domeniu. Salut agenda pentru competențe și noi locuri de muncă din cadrul strategiei UE 2020 și cred într-adevăr că pentru a realiza o economie competitivă, durabilă, și inovatoare, trebuie să avem această forță de muncă calificată. Sigur, uh, ne rămâne în atenție lucruri foarte importante, îmbătrânirea populației în Uniunea, Europa, în Uniunea Europeană, scăderea demografică, de ce nu, imigrația și de aceea consider în final că trebuie să găsim un raport echilibrat privind eliminarea obstacolelor administrative și juridice pentru a îmbunătăți mobilitatea forței de muncă, în primul rând în Uniunea Europeană și, de ce nu, foarte important, recunoașterea calificărilor profesionale și chiar portabilitatea drepturilor la pensie suplimentară. Mulțumesc și sigur că vom continua, sper o colaborare foarte bună în ceea ce privește acest aviz. Mulțumesc! For Victor Uspaskis. Pentru grupul ALDE, domnul uh, Paschis. Domnul Uspaskis. Nu? Atunci doamna uh, Mucaciască. Gratuluję pani sprawozdawczyni. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Eu aș dori să o felicit pe doamna Smolkova pentru acest uh, raport foarte important. În același timp, aș dori să mă refer la un aspect care nu a fost inclus în raport și care, după părerea mea, ar trebui să fie inclus. Din cauza ratei um, de șomaj în mare în rândul tinerilor, ar trebui să subliniem acest lucru. În același timp, trebuie să punem uh, accentul pe uh, egalitatea de șanse în, în, pentru femei pe piața muncii. Vă mulțumesc. Nu mai dorește nimeni altcineva să ia cuvântul sau poate comisia dorește să ia cuvântul? Nu, domnul Van Nistelrooy. un singur lucru. Este foarte important când discutăm despre competitivitate și despre faptul că Europa trebuie să fie competitivă și în acest context educația reprezintă cheia. Acum, două lucruri. În uh, țara mea, de exemplu, pentru Fondul Social European, văd că există un program uh, național. Este foarte important să există un proces de implementare cu adevărat descentralizat. Este important să există o relație între fondul regional și fondul uh, social și dacă există această diferență, această prăpastie între cele două, lucrurile pur și simplu nu funcționează. Europa contribuie cu mult mai puțini bani și trebuie să ne asigurăm că lucrurile sunt descentralizate, că există acest cadru comun. Apoi, în ceea ce privește raportul doamnei Westphal, ce ar trebui să facem când discutăm despre um, actitudinile uh, persoanelor mai în vârstă de 50 de ani. Acestea trebuie să fie păstrate pe piața muncii, să profităm de experiența lor și de activitățile care sunt din ce în ce mai importante. Uh, mulți uh, oameni își încetează activitatea când au 50 de ani, fie că își doresc, fie că nu își doresc acest lucru și eu aș dori să spun că, totuși, uh, persoanele în uh, vârstă reprezintă o categorie uh, specifică. Desigur, toată lumea trebuie să fie activă și tinerii trebuie să, să muncească, deoarece vom avea nevoie de ei în următorii ani. Însă, grupul de persoane peste 50 de ani reprezintă o un obiectiv uh, special. Și dacă este să vedem câte întreprinderi au politici dedicate în mod special acestei grupă de vârstă, situația este dezastruoasă. Deci, um, o să încerc să uh, înaintez câteva amendamente în numele doamnei uh, Westphal, care astăzi nu a luat cuvântul. Doamna președinte, îți mulțumesc, Lambert. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Dacă nu, doamna Smacova, poate dori să răspundeți. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Avem foarte puțin timp la dispoziție pentru înaintarea amendamentelor. Eu voi lua contactul cu raportorii din umbru, umbră și mă bucură colaborarea următoare. Vă mulțumesc. Cred că acest lucru este într-adevăr important pentru că avem, avem foarte puțin timp la dispoziție pentru înaintarea amendamentelor. De aceea cer raportorilor din umbră și tuturor celor care doresc să îmbogățească acest raport să prezinte uh, amendamentele până în data de 22 iunie, ora 6 seara, deci mâine, de fapt mâine seara. Îi mulțumesc doamnei Smolcova și încheiem astfel acest punct de pe ordinea de zi și putem trece acum la audierea organizată cu reprezentanții Comisiei despre dimensiunea internațională extraeuropeană a politicii regionale. Aș propune ca în primul rând să îi ascultăm pe Rafael Gule și pe Charles White și apoi vom avea un schimb de opinii pe marginea celor spuse de acești colegi și dacă vom avea suficient timp, vom asculta și al treilea raport. Deci, la fel, Gule, aveți cuvântul. Vă mulțumesc pentru această ocazie pe care ne-ați uh, dat-o. De, noi uh, putem uh, să lucrăm cu țări din, din afara Uniunii Europene doar mulțumită sprijinului Uh, din partea Parlamentului European. Ce facem așadar? În primul rând, contribuim la parteneriatele strategice ale Uniunii Europene cu țări terțe, în primul rând cu Rusia, cu China și cu Brazilia și, mai recent, uh, contribuim de asemenea la inițiativa pentru parteneriatul um, estic, uh, dialogul pe care cu, organizat cu Ucraina din anul 2009 și, mai recent, Uh, cu Moldova și cu Georgia. Un lucru important de menționat uh, aici este următorul. Deschiderea uh, oficială acestui dialog reprezintă pur și simplu o formalizare a angajamentului politic de a avea aceste schimburi legate de politica regională. În același timp, prin acțiunile noastre contribuim la imaginea Uniunii Europene și avem uh, oportunitatea de a împărtăși experiența noastră de dezvoltare regională în cadrul Uniunii Europene. Acest lucru este ocazie pentru noi și pentru colegii noștri de a explica că toate aceste lucruri se bazează pe o piață deschisă, pe investiții uh, private, pe implementarea politicilor hotărâte și așa mai departe. Și în acest context nu discutăm doar despre Comisia Europeană, și despre nivelul european, ci prezentăm diferitele experiențe care există în regiunile europene. Doresc să vă arăt acum aici o broșură care nu este una nouă, probabil mulți dintre dumneavoastră o cunoașteți, care uh, arată tocmai ceea ce încercăm noi să facem. Um, dacă politica regională a Uniunii Europene este relevantă și pentru țări din afara Uniunii Europene. Um, această broșură este tradusă nu doar în rusă, dar și în limba armeană și în limba moldoveană, de exemplu. În tot ceea ce facem, încercăm să um, folosim uh, sprijinul prin cadrul acțiunilor uh, pregătitoare care ne-au oferit un impuls uh, în urmă cu câțiva ani și mulțumit acestui sprijin de care ne-am bucurat, am putut să avem, să oferim uh, mai multe măsuri. Nu este vorba de nimic spectaculos, uh, dar am trecut, de exemplu, de la conferință pentru a promova, pentru a informa, la uh, acțiuni concrete, la măsuri concrete pentru a arăta acestor țări care sunt diferitele experiențe în cadrul Uniunii Europene. Ce am făcut până acum în anii 2009 și 2010, după cum am spus, am lăsat uh, noile dialoguri cu Moldova și cu Georgia. Avem un plan de acțiune cu aceste uh, state, însă um, ne confruntăm uneori cu o instabilitate politică, structurile politice și administrative din țările respective se schimbă deseori. Deci nu am atins ambițiile manifestate inițial de aceste state. Putem spune însă că, de exemplu, săptămâna viitoare vom merge în Moldova, vor fi prezenți reprezentanți din um, Letonia care vor prezenta care sunt principiile politicii regionale și cum sunt acestea implementate în, Euro- în, în Uniunea Europeană. În ceea ce privește uh, Ucraina, uh, ministrul responsabil pentru dezvoltarea regională a fost uh, schimbat um, și acest resort al dezvoltării uh, regionale va fi uh, preluat acum de Ministerul uh, responsabil pentru, uh, pentru economia. Am lansat împreună cu, organiz- cu OCDE-ul un uh, program dedicat spe- uh, specific uh, Ucrainei de analizare a eficienței administra- administrației. Uh, după cum am spus, în anul 2009 am avut o conferință importantă aici în Bruxelles și acum încercăm să găsim uh, modalități de a răspunde la necesitățile specifice ale țărilor. Și pot să spun că um, cel mai uh, cooperarea noastră cu Brazil a fost cea mai bună până în acest moment. Uh, am ajuns în a doua fază a, a politicii regionale cu uh, Brazilia și a fost interesant să vedem că tot mai mulți uh, actori au, s-au implicat în acest uh, dialog. Um, reprezentanți din uh, Ministerul de Dezvoltare Regională, dar și din alte uh, ministere uh, locale. Și temele acoperite de noi au, s-au tot uh, lărgit Recent, de exemplu, am uh, contribuit la un seminar la care a, particip, la care a participat Curtea de, Co- de Conturi din Brazilia și a fost foarte interesant să vedem um, care sunt procesele de audit, care este rolul Parlamentului European și care este legătura directă uh, între activitatea de audit și implementarea acestor uh, acțiuni și noi întotdeauna menționăm sprijinul uh, Parlamentului în acest context. Acest lucru este reflectat și în uh, schimburile mai uh, globale care au loc în vizitele noastre de studiu. Care sunt prioritățile noastre? Desigur, în acest an, dar și în anii care urmează, vom pune um, accentul mai mult pe politica de, de vecinătate în general, dar mai ales pe uh, dimensiunea estică acestea. Și aici avem contacte cu Ucraina, dar și cu Georgia și ne bucură faptul că uh, mai mulți membri ai acestei comisii se vor uh, implica într-o vizită care va fi organizată începând cu această săptămână în Ucraina, în contactele cu reprezentanți din Ucraina care vor veni să viziteze instituțiile europene. Vom continua Um, contactele pe care le-am avut. M-am referit acum la, mai înainte la Brazilia și acum în ceea ce privește China. Um, dezvoltăm un fel de mixt de vizite de studiu și înainte organizării acestor vizite facem o sesiune de informare a principiilor uh, care se aplică în, în această zonă și mă bucură faptul că domnul uh, Van Nistelrooy a, a participat la prima asemenea uh, vizită de studiu pe care am organizat-o în martie. Este uh, dificil să judecăm de pe acum care vor fi rezultatele acestui dialog. Mie mi se pare interesant să menționăm faptul că care este atitudinea Chinei Uh, în ceea ce privește politicile lor uh, proprii de uh, dezvoltare și cum au fost inspirații ei de, de ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Poate nu dialogul nostru a dus la această influență, însă, în mod sigur, um, o asemenea împărtășire de experiență duce în, în această direcție. Rusia, care este un partener foarte important, contactele cu Rusia sunt mai dificile, și uh, subiectul cel mai uh, interesant în acest dialog se pare că este uh, cel al orașelor uh, monosectoriale. Cred, credem că din acest punct de vedere există experiențe foarte interesante în Europa pe care pot fi împărtășite. Eventual mă pot opri aici și aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. And then... Acum poate ia cuvântul Charles. Just to supplement what uh, Pentru a completa ceea ce a spus Rafael, ajutorul din partea Parlamentului European în ceea ce privește activitatea de vecinătate prin Serviciul de Acțiune Externă se dezvoltă un program care, implic, care include uh, programe pilot de dezvoltare regională, proiecte pilot, dar pentru a porni dialogul a fost absolut fundamental fundamentală posibilitatea de a aduce experții aici în Uniunea Europeană pentru a începe discuția și sprijinul Parlamentului European a fost foarte de mult ajutor în acest sens pentru a dezvolta aceste activități strategice. Și acum nu privim doar spre est, ci și spre sud și dacă putem uh, face același lucru și în Africa de Nord, în Tunisia, în Maroc și așa mai departe, țări în care regionalizarea este la modă, este de mult interes, ar fi foarte util să facă acest lucru. Mulțumesc. Peter, din câte am înțeles, veți vorbi mai târziu. Bine, atunci dau cuvântul colegilor. Mai întâi, Lambert Van Nistelrooy are cuvântul. Mulțumesc. Cred că a devenit o tradiție să vorbim uh, o dată pe an despre aceste programe. Ați făcut referire la un document pe care nu îl găsesc în dosarul meu, poate n-am înțeles eu bine, dar documentul de progres uh, nu e în dosar. Dumneavoastră, doamnă președinte, poate aveți o copie. Încerc să analizez ceea ce ni s-a spus. Cred că este important uh, să evaluăm rezultatele tangibile obținute. Ați făcut referire la o vizită a noastră în China în cadrul uh, tocmai pentru uh, a da uh, exemplu în legătură cu modul în care trebuie abordate problemele de vecinătate din punctul de vedere al coeziunii și solidarității într-o țară în care problemele legate de dezvoltare sunt foarte diferite. În zonele de coastă, urbanizarea este foarte rapidă. Și vedem aici foarte clar care este importanța intervenției Uniunii Europene, pentru că în uh, noi, ca țări mult mai bogate și regiuni mai bogate, încercăm să stimulăm alte țări. Uh, toată lumea a prosperat în consecință. Uniunea Europeană a prosperat datorită pieței unice și lumea ne întreabă care este secretul acțiunii Uniunii Europene. Cred că acesta este un compliment, un compliment real care ne este făcut și știți, avem al 12-lea sau al 15-lea plan multianual, nu sunt sigur exact al câtelea, dar aici observăm uh, că în China uh, lucrurile se dezvoltă în mod polivalent. În octombrie se vor prezenta acest exemplu la participanților uh, zilelor porților deschise de la Bruxelles uh, în domeniul coeziunii și acțiunii regionale. Trebuie să vedem cum putem aborda pe viitor uh, politicile de clastere în domeniul inovării și așa mai departe. A ajuns la un acord să se plătească din fondurile noastre aceste lucruri și fondurile din China se vor adăuga în cadrul OCDE-ului. Dar, până la urmă, chinezii au spus că nu vor participa. Deci uh, lucrurile sunt mai puțin sigure acum și nu putem anticipa ce progrese se vor putea face. Orașe din China sau India ne întreabă cum uh, pot fi, uh, cum poate fi concepută o metropolă modernă. În al doilea rând, doresc să evaluăm situația finanțării fost o inițiativă a Parlamentului, a acestei comisii, Am vrea să știm ce s-au făcut cu aceste fonduri, care sunt rezultatele obținute. De exemplu, în mai multe țări, s-au uh, finanțat diverse activități în Ucraina, așa mai departe. Ați făcut referire la dificultățile cu Rusia. Poate ar trebui să ne restructurăm prioritățile sau să ne restabilim prioritățile. Întrebarea este în legătură cu modul în care banii sunt folosiți, dacă vor, dorim să vorbim despre restabilirea priorităților, sunt banii folosiți eficient sau nu? Pe de altă parte, doriți să evaluați eh, poziția regiunilor ultraperiferice, doriți să le includeți în același cadru, pentru că e vorba de o dimensiune externă a Uniunii Europene aici. Deci dacă dorim să avem o dimensiune extra-europeană, nu trebuie, acesta nu trebuie să fie neapărat o acțiune separată, dar ar fi bine să-mi spuneți cu, cum puteți include aceste aspecte. Eh, cam acestea ar fi eh, reacțiile mele, dar eu aș vrea să pun mâna pe acest document. A, domnul Teixeira. Senhora președinte, antes de Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc experților pentru prezentările lor și aș dori să spun următorul lucru. În general, când iau cuvântul în această comisie, uh, vorbesc întotdeauna despre regiunile ultraperiferice. Știu că mă cam repet, dar o fac datorită dificultăților cu care se confruntă acestea. Dincolo de sublinierea acestor dificultăți, acestor uh, constrângeri cu care se confruntă și care sunt reale, Astăzi abordez o altă perspectivă și anume faptul că dincolo de aceste constrângeri, dificultăți, aceste regiuni au și un potențial deosebit. Și cred că avem aici un exemplu, un excelent exemplu. Aceste regiuni se află în atât de departe încât deseori le neglijăm. Guiana franceză, de exemplu, este singura care are o frontieră terestră între Uniunea Europeană și Brazilia sau uh, țări din Oceanul Indian sau din uh, Marea Caraibelor. Iată, suntem reprezentați în uh, toate colțurile pământului și potențialul de explorat este foarte vast. Trebuie să uităm că Mm. datorăm multe acestor teritorii, acestor zone ultraperiferice. Azorele, insulele Canare uh, și Capo Verde uh, formează o macroregiune care fac deja obiectul unei cooperări în cadrul politicii europene de coeziune și mi se pare evident că Uniunea Europeană și aceste regiuni au numai de câștigat dacă consolidează acest obiectiv de coeziune teritorială. În uh, rapoartele pe care le-am discutat astăzi în legătură cu viitorul politic de coeziune, acest lucru apare în mod evident și cred că trebuie să profităm de poziția strategică a regiunilor ultraperiferice. E nevoie de un mai bun echilibru între în domeniul transfrontalier și cel transnațional și trebuie să punem, cred, accentul asupra dimensiunii transnaționale. Un alt aspect pe care doresc să-l menționez în cadrul acestei dezbateri, ceea ce mi se pare aproape absurd în cooperarea transfrontalieră, este faptul că există această limită de distanță maximă de 150 de kilometri în domeniul cooperării transfrontaliere. Am evocat deja acest aspect. Nu știu cine a fixat această limită teritorială de 150 de kilometri, dar uh, mi se pare aberant. Deci 150 de kilometri și nu 250. În plus, deci, practic, orice regiune ultraperiferică este astfel privată de posibilitatea de a beneficia uh, de pe urma unei cooperări transfrontaliere. În această dimineață mi s-a spus că textul va fi poate revăzut. Eu aș dori să se elimine complet această limită kilometrică. Aș mai avea următoarea întrebare. Nu credeți că aceasta este o limită care ar putea priva Uniunea Europeană de anumite posibilități care ar putea fi explorate în domeniul cooperării transfrontaliere. Și trebuie să recunoaștem de asemenea că aceste regiuni ultraperiferice deschid practic Uniunii întreaga lume. Merci, Madame la Présidente. Moi, je... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să revin asupra problemelor regiunilor ultraperiferice. Uniunea Europeană are, aș spune, șansa, grație regiunilor ultraperiferice, să fie prezentă în toate colțurile lumii și de multe ori să fie vecina țărilor emergente, puterilor emergente. Durează de trei ori mai puțin să se meargă din uh, insula La Réunion în China decât din insula La Réunion uh, la Bruxelles. Deci, iată o vecinătate uh, importantă care nu este deloc luată în considerare în politica de um, vecinătate îndepărtată. Și Uniunea Europeană nu folosește aceste posibilități, aceste oportunități, spune domnul Oahu. Eu aș dori să se afirme faptul că regiunile ultraperiferice reprezintă frontiere active ale Uniunii Europene în întreaga lume. Dacă acest principiu politic uh, este afirmat clar și aplicat, atunci trebuie să facem să funcționeze această uh, politică prin politica de vecinătate îndepărtată sau prin alte mijloace, dar este evident că pierdem. Uniunea Europeană pierde de pe urma faptului că nu face acest lucru și de altfel nu doar Uniunea Europeană, ci și alte țări pierd, țări care ar putea beneficia de pe urma acestei cooperări, tocmai din cauza faptului că nu contăm, nu ne bazăm pe regiunile ultraperiferice. Este o lacună care, după părerea mea, trebuie uh, umplută, um, trebuie eliminată și cred că trebuie să se ia o decizie în acest sens pentru ca regiunile ultraperiferice să fie cu adevărat considerate frontiere active ale Uniunii în lume. Vă mulțumesc. François Alfonzi. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să pun întrebări uh, invitaților noștri în legătură cu aspecte legate de vecinătate. Când vorbim despre dimensiunea internațională extraeuropeană a politicii regionale, aș dori să știu cum se implică ele în uh, această politică, această dimensiune. Știu mai ales că anumite regiuni, cum ar fi Catalunia, Catalunia deja fac multe în domeniul cooperării descentralizate și uh, dacă dorim să promovăm modele de dezvoltare regională, trebuie să facem acest lucru folosind regiunile. Cu atât mai mult cu cât vorbim din ce în ce mai mult de macro-regiuni și deci practic de o suprapunere între politicile regionale deci de cooperare între regiunile europene și unele regiuni din afara Uniunii, din vecinătate. Aș dori să mi se explice cum se articulează aceste priorități și cum ne putem asigura că regiunile vor fi mai prezente în politicile evocate aici. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Nu mai am colegi înscriși la cuvânt. Am extins lucrurile și la politica de vecinătate, deci orice observații din partea dumneavoastră vor fi bine primite. Mulțumesc! Your comments, um... Mulțumesc pentru observații. Mai întâi, iată, broșura generală nu avem un raport direct a ceea ce am făcut în ultimii ani, dar putem să vă oferim și informațiile pe care de obicei le oferim uh, Comisiei pentru Bugete, pentru a prezenta activitatea noastră. Vă putem trimite secretariatului Comisiei dumneavoastră acest raport. Acum, în legătură cu modul în care a funcționat anul trecut. Este greu să vă asigur pentru că sarcinile sunt foarte imprevizibile. Domnul Nistel a făcut referire la un studiu comun pe care doream să-l facem uh, pe o regiune specifică din China cu OCDE-ul și inovarea regională și până la urmă China a spus nu mulțumim, deci până la urmă n-am mai putut folosi banii deloc. Anul trecut, 85% din fondurile prepuse la dispoziția noastră au fost cheltuite, cheltuiți. Uh, este o provocare majoră pentru noi pentru că nu avem resurse adiționale pentru acest proiect pilot Ați menționat de asemenea și vă mulțumesc pentru acest lucru, faptul că următoarea uh, ședință la nivel înalt în politica regională UE-China va avea loc uh, în cadrul uh, zilelor porților deschise din acest an pe 13 octombrie și sperăm că și unii dintre dumneavoastră vă participa la evenimente. Am subliniat faptul că sprijinul dumneavoastră ne este foarte de preț foarte folositor și vom încerca pe cât, încercăm pe cât posibil să combinăm, să combinăm uh, fondurile. Pentru Rusia, de exemplu, majoritatea fondurilor vin din uh, partea facilității care există la nivel de relații externe. Și Brazilia este un uh, este interesată de folosirea acestei facilități pentru a sprijini uh, tot felul de cooperări transfrontaliere. Aveți dreptate să menționați rolul pe care pot să-l aibă regiunile eh, ultraperiferice, rol de avangardă, de, de primă linie. Obiectivul nostru este să implicăm cât mai multe regiuni de multe ori dincolo uh, strict de regiunile ultraperiferice pe care le-am menționat. În octombrie anul acesta, de exemplu, voi merge în Georgia, în uh, Spania, în Letonia, în Germania, în Austria, în Ungaria, Polonia și alte țări. Am subliniat de fiecare dată, mm, când am avut ocazia, faptul că avem relații privilegiate cu Um, regiunile ultraperiferice, mai ales uh, Guiana franceză, după cum a spus domnul Teixeira. Nu putem vorbi doar în general despre cooperarea transfrontalieră în America Latină și Brazilia, cred că are o poziție interesantă aici, pentru că, practic, suntem astfel vecini cu toate țările, cu excepția a doua, în America de Sud. Trebuie să punem uh, accentul uh, asupra faptului că s-au putut crea uh, programe uh, privilegiate uh, la granița dintre Guiana franceză, Surinam și Brazilia. Uh, am avut rezultate foarte bune. Deci am avut de câștigat și la nivel de țară, de, la nivel național. Am avut și oportunități de contacte cu țările din Africa de Vest și trebuie să folosim această oportunitate și pentru a face acest lucru. De asemenea, cu Micronezia, în Asia, Madeira, uh, nu așa de, nu e, insula Madeira nu e așa departe de Senegal, insulele Canare. Și trebuie să motivăm, bineînțeles, aceste regiuni pentru să fie mai active. Putem coopera cu colegii care se ocupă de regiunile ultraperiferice pe de o parte și cele de, de vecinătate în general pe de altă parte. Vom vedea dacă astfel putem folosi anumite astfel de acțiuni uh, pentru a promova rolul privilegiat al regiunilor ultraperiferice. Cred că poate aș putea răspunde domnului Alfonzi, după cum am spus, nu avem mijloacele de a duplica, de a armoniza sau a coordona eforturile din contactele directe între regiunile europene și regiuni din afara Uniunii Europene, dar pe cât posibil încercăm să uh, nu doar să organizăm vizite de studii pentru reprezentanții țărilor terțe aici, dar și menționând uh, inițiative în curs, de exemplu, la zilele porților deschise va avea și vizita noului ministru uh, integrării naționale din Brazilia, și cele patru țări motoare din uh, Uniune au uh, copiat cele patru țări motoare din America de Sud, din din Mercosur, există și Asociația Europeană a Țărilor, a Regiunilor Frontaliere, FIOGA și alte asociații care pot să ne ajute să avem un impact mai important, dar din păcate nu avem resurse infinite pentru a putea coordona tot ceea ce fac regiunile europene. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc. Dacă nu mai aveți observații, la ceea ce a spus Rafael Bule, putem trece la prezentarea următoare. Ian Olbricht. Uh, thank you. Just very... Mulțumesc. Foarte, un comentariu foarte scurt. Am un exemplu de lipsă de coordonare în Parlamentul European, pentru că Comisia pentru Dezvoltare Regională suntem Comisia de Dezvoltare, avem Comisia de, pentru Regiuni și Comisia de Dezvoltare și se pare că nu există prea multe subiecte comune între cele două comisii. Dacă ne uităm la documentele Comisiei DEVE, apar foarte puține elemente de politică regională, lucru care ar putea să fie un instrument extrem de important și pentru politica de dezvoltare. Mi se pare de asemenea că unul dintre elementele care este văzut ca foarte important pe scena mondială este problema orașelor. În intergrupul nostru cu colegii mei am avut ocazia să observ un interes în creștere la scară mondială în experiența europeană în ceea ce privește revitalizarea spațiilor urbane. Anul viitor va avea loc Forumul Mondial al orașelor la Napoli. Și știu că se pregătește acest uh, forum european și se contează pe susținerea Uniunii Europene pentru a pregăti o parte din acest congres, uh, împărtășind experiența politicii urbane, care face parte din politica regională a Uniunii. Cu toții știm cât de uh, dificil este să defalcăm responsabilitățile, însă în orice caz este un aspect pozitiv care poate să fie folosit pentru a da o importanță europeană suplimentară politicii regionale. Vă mulțumesc. Dorește Comisia să răspundă, nu? Atunci, cred că ar trebui să revenim la punctul evocat, însă nu este vorba doar de Parlamentul European, unde se suprapun diverse comisii. Trebuie să folosim și cooperarea între comisii pentru a obține sinergii în domeniul politicilor noastre. Și implicarea Comisiei pentru Afaceri Externe în politica de vecinătate este la fel de importantă pentru noi. Încercăm să deschidem aceste documente, anexe, regulamente legate de competența comisiilor cu toate că ar fi extrem de riscant. Însă, ă, poate găsim căi de a vedea cum putem distribui mai bine responsabilitățile comisiilor noastre pentru a deveni mai relevanți. Din ceea ce am înțeles, proiectele pilot reprezintă o posibilitate suplimentară de a avea un schimb de opinii, de a coopera cu partenerii europeni. Acolo unde este nevoie și unde ni se solicită acest lucru, în Africa, Brazilia și așa mai departe. Însă, la sfârșitul dezbaterii noastre, eh, vorbim și despre o politică și eh, politica respectivă nu este a Parlamentului, ci a Comisiei. În politica respectivă există lucruri de care trebuie să ținem cont. Acum are loc revizuirea politicii de vecinătate în Comisia AFET și din câte văd, politica de vecinătate se schimbă și devine mai, mai axată pe asistență pe, pentru actorii non-guvernamentali. Poate e mai bine să purtăm dezbaterea în legătură cu instrumentele care sunt cele mai eficiente în politica regională și în cooperarea transfrontalieră. Am menționat limitările noastre. Există această limite de 150 de kilometri. Dezbaterea va reveni Însă pentru anul viitor, când uh, veți veni din nou cu o prezentare, să vedem dacă anul viitor vom avea noi impulsuri, uh, de exemplu, care decurg din politica noastră de vecinătate, pentru că trebuie să schimbăm anumite lucruri, intrăm în derivă dacă uh, <clears throat> punem, uh, dacă lăsăm la latitudinea capitalelor uh, domeniile politice. Și avem atâte, atât de multe măsuri care au funcționat extrem de bine la nivel regional, de exemplu, înainte de aderare. Și după cum a spus domnul Olbricht, există aici politica de dezvoltare, politica externă și acestea, aceste politici sunt paralele. Trebuie să întrebăm Comisia pentru Afaceri Externe ce se întâmplă cu aspectul transfrontalier. Însă ce rămâne, ce se mai întâmplă cu cooperarea transfrontalieră, care se pare că este trecută cu vederea în cadrul noii, noii politice, politici. În ceea ce privește zonele urbane, uh, acestea ar putea fi uh, incluse în 2012. Vă mulțumesc și trecem acum la prezentarea domnului Peter Berkovic. Vă voi prezenta foarte pe scurt un studiu pe care l-am încheiat în acest an în legătură cu politica europeană de coeziune în context global. Studiul a fost comandat de Direcția Generală Regio și a fost redactat de EPRC pentru a evalua și compara uh, politica regională cu alte sisteme. Am vrut să evaluăm comparativ politicile de dezvoltare regională în statele OCDE și uh, să comparăm instituțiile internaționale financiare pentru a trage concluzii importante în, moment, în domeniul finanțării. Am, ne-am bazat pe studii de caz, Brazilia, Canada, Statele Unite, state europene și din partea BERD și a Băncii Mondiale. Impulsul pentru acest studiu a fost faptul că în dezbaterea despre politica de coeziune auzeam deseori ceea ce făceau unele state sau instituții uh, fără studii comparative. Și uh, a fost bazat pe munca noastră cu OCDE și Banca Mondială. Este un studiu foarte stufos și nu avem foarte mult timp la dispoziție, așa de vă, vă îndemn să-l citiți. Acum voi menționa doar concluziile principale ale acestui studiu, în special în ceea ce privește viitorul politicii de coeziune. Acest studiu a examinat uh, ceea ce se întâmplă în alte state, în special cu sisteme federale, cum se gestionează lucrurile la nivel central și regional în relație cu o instituție cum ar fi Banca Mondială. Prima recomandare a fost ideea că trebuie să consolidăm relația între centru, în acest caz Comisia, și statele membre și regiuni pentru o relație mai sistematică, poate un cadru uh, bazat pe contracte de parteneriat. S-a subliniat faptul că este nevoie de resurse suplimentare. Când se schimbă relația între doi parteneri într-o direcție mai strategică, Comisia are nevoie de resurse și, de asemenea, regiunile și statele membre au și ele nevoie de resurse noi. Studiul recomandă utilizarea mai bună a instrumentelor financiare, utilizarea mai intensă, însă avertizează Comisia și statele membre că dacă se folosesc instrumente mai flexibile, uh, împrumuturi și credite, acestea aduc o povară suplimentară în înființarea schemei. Studiul examinează în detaliu problema condiționalităților și sub, sublinează complexitatea lor. Este dificil să tragem concluzii bazate pe probe în legătură cu ceea ce funcționează și ce nu atunci când se schimbă contextul. Și de asemenea, impresia este că ceea ce facem în contextul Uniunii deja constituie în sine anumite aspecte legate de condiționalitate. Studiul respinge implicit ideea că există condiționalități în alte politici și că politica de coeziune nu include nicio condiționalitate. Ce se întâmplă cu diversele tipuri de condiționalitate și evoluția lor? Studiul în general, susține o aplicare mai largă a condiționalităților în politica de coeziune și distinge între diverse tipuri de condiționalitate macrofiscală, bazată pe performanță, pe rezultate um, structurală și cea legată de guverne. În general, există o abordare precaută în legătură cu condiționalitățile macrofiscale, în special prin Uh, proiectele de finanțare, sublinează mm, impactul pozitiv pe care îl poate avea asupra guvernelor, însă uh, relevează, revelează și uh, impactul pozitiv asupra aspectelor sociale. De asemenea, încearcă să clarifice mm, probleme legate de responsabilitatea aplicării acestor condiționalități. Uneori, pedepsele îi afectează pe cei care nu sunt responsabili pentru luarea deciziilor. Studiul susține mai mult condiționalitățile legate direct de îmbunătățirea eficienței politicilor și susține și condiționalitățile legate de performanță, în special atunci când uh, apare un acord între centru și statele membre sau regiuni. Se pune accentul mai pe uh, susținere mai mare a sectorului public. Studiul trage concluzii clare în sensul că reflectă dezbaterea actuală de aici și din uh, dezbaterea care are loc între actorii implicați. Atunci când examinează problema sancțiunilor și stimulentelor, aici uh, imaginea este una diversă și sublinează faptul că în politica de coeziune există mai puține sancțiuni decât în Uh, proiectele IFI. Și astfel este mai dificil să vorbim despre uh, un sistem de sancțiuni pentru că există o altă structură de distribuire a mm, resurselor exante. Pe baza experiențelor Studiul uh, susține că sancțiunile trebuie să fie proporționale, uh, capacitarea și rolul beneficiarului trebuie să aibă un rol mai important și de asemenea trebuie să existe o abordare gradată. Studiul susține stimulentele posibilitatea unei rezerve de performanță, însă este conștient că pot exista probleme. În ceea ce privește evaluările, studiul sublinează două lucruri. Că se poate îmbunătăți procedura de evaluare, însă în același timp uh, spune că politica de coeziune a fost uh, evaluată extrem de des și există anumite tipuri de metodologii utiliza, utilizate la Banca Mondială, evaluări de impact contrafactuale, care ar putea să fie pozi- utile și în cadrul politicii. Și studiul uh, examinează și mod- modelele de asigurare modelul de asigurare existent în politica de coeziune și în Uniunea Europeană este unul sui generis. Este un tip de mecanism unde este dificil să se facă uh, comparații cu sistemele bazate pe uh, împrumuturi spre deosebire de granturi. Însă, există câteva recomandări și aici, uh, necesitatea simplificării, uh, formării, uh, abordarea unei, uh, o abordare mai proporțională cu riscul, necesitatea un, unei abordări gradate. Așadar, mesajul principal. Găsim aici probe pentru a susține multe dintre ideile care au fost uh, discutate până acum și care sunt uh, abordate acum în dezbaterea în legătură cu viitorul politicii de coeziune. De asemenea, studiul subliniază faptul că nu se po- poate lua dintr-o parte ceva și transplanta în altă parte fără a depăși o serie de dificultăți o concluzie care nu este una directă a studiului, ci indirectă, este că politica de coeziune deja um, are foarte multe rezultate. Uh, deja există o bază solidă pe care se poate construi. Vă mulțumesc. Nu știu dacă are cineva întrebări referitoare la această prezentare. Probabil în acest uh, moment am vorbit foarte mult uh, cu toții. Mulțumesc comisiei foarte mult și dacă am uh, înțeles bine, dacă ne trimiteți date în format electronic, dacă trimiteți aceste date secretariatului, noi le putem distribui apoi membrilor comisiei. Cred că astfel putem încheia acest punct de pe ordinea de zi. Și Mihail Toirel văd că este prezent. Nu știu dacă raportorii din umbră sunt și ei prezenți. Peter uh, Simoris nu este aici, dar Mihail este prezent. Deci vom trece la prezentarea lui Mihail uh, Toirer, proiectul său de aviz în ceea ce privește semestrul european pentru coordonarea politicilor economice, un aviz adresat Comisiei Econ. Mihail, ai cuvântul. Da, doamnă președintă, dragi colegi, astăzi discutăm despre semestrul european din punctul de vedere al politicii de coeziune. În primul rând, semestrul european a trebuit să fie sau trebuie să fie introdus în cadrul măsurilor de depășire a viitoarelor crize economice europene, a crizelor legate de datoriile statelor. Este, din acest punct de vedere, o evoluție în cadrul Uniunii Europene care învață lecțiile necesare în urma crizei economice și a datoriilor statelor. Ministrii europeni au uh, hotărât introducerea acestui semestru data de 7 septembrie 2010 și procedeul este următorul. Uh, bugetele naționale trebuie să fie prezentate uh, Bruselului în fiecare lună, ianuarie, lună ianuarie și instituțiile europene trebuie să vadă care este situația. În practică, în cadrul pactului de uh, stabilitate pot fi alineate aceste bugete. Obiectivul este de a depăși, de a alinia uh, dezechilibrele uh, bugetare. Acestea trebuie să fie recunoscute la timp și trebuie să fie evitate. Și semestrul european trebuie să fie înțeles ca fiind alineat cu disciplina bugetară și trebuie să sprijină îndeplinirea obiectivelor strategiei Uniunii Europene 2020. Acum, avizul comisiei noastre. După părerea noastră, trebuie să avem un instrument puternic pentru îndeplinirea strategiei 2020 și politica de coeziune are un rol important. O politică de coeziune bine finanțată prin intermediul uh, proiectelor care se desfășoară pe o perioadă uh, lungă de timp, poate contribui uh, în mod important la o politică economică înțeleaptă. Dacă politica de coeziune se desfășoară așa cum trebuie, ea contribuie și la stabilitatea macroeconomică. Și din punctul meu de vedere, din punctul meu de vedere în calitate de raportor, uh, Poate în acest uh, context uh, trebuie să ne gândim și la poziția pe care o avem față de sancțiunile propuse în uh, context, în situația în care statele membre nu respectă prevederile uh, hotărâte. Um, poate ar fi, ar fi bine oare să uh, reducem fondurile de, de coeziune prevăzute sau să avem un alt uh, instrument care să uh, Um, ajută depășirea unei situații de criză, de exemplu cum se întâmplă acum în Grecia. Fondurile de coeziune să fie folosite în sensul revenirii pe drumul de creștere economică a unei asemenea țări. Semestrul european reprezintă un progres în ceea ce privește cooperarea economică și uh, este un model care, și avem nevoie de un model care să funcționeze pe, în mai multe trepte și uh, politica regională are deja la dispoziție o metodă consolidată în ceea ce privește o abordare integrată și are un model care uh, mobilizează investițiile la fața locului. Acest lucru nu înseamnă însă că în domeniul politicii de coeziune, de dezvoltare regională, nu este nevoie de îmbunătățirea unor lucruri, uh, și astfel măsurile de, de promovare ar putea să fie concentrate mai mult și despre acest lucru am discutat astăzi în contextul discutării viitorului politicii de coeziune. Fondurile structurale au un rol foarte important și aduc o contribuție importantă în domeniul cercetării și educației și sprijinirii acestui domeniu la nivel național. Puncte importante uh, sunt următoarele. Noi am ajuns la concluzia că uh, ambițiile naționale, că obiectivele naționale nu sunt întotdeauna suficient de ambițioase în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor strategiei 2020. Se, există o fixare asupra unor uh, obiective pe termen scurt și nu asupra unor obiective pe termen lung. În uh, multe domenii, Uniunea Europeană este îndepărtată de obiectivele stabilite în cadrul uh, strategiei 2020. Și în acest uh, context, politica regională își poate aduce contribuția. Ea poate fi structurată astfel încât potențialele regionale vor fi întărite și să țină seama de, de caracteristicile specifice ale fiecarei regiuni. Din acest punct de vedere, politica structurală poate să își aducă contribuția pentru ca politica europeană să devină mai vizibilă în regiuni și pentru ca aceste obiective să fie uh, îndeplinite la toate nivelurile. Statele membre, parlamentele naționale, autoritățile locale, dar și întreprinderile, sectorul privat și societatea civilă trebuie să se implice în programele naționale de reformă și uh, trebuie asigurată din acest punct de vedere o consultare, uh, o, o consultare a tuturor actorilor uh, regulată. Mă bucură în acest uh, moment uh, discuția care sper că va avea loc și aștept cu nerăbdare și amen- eventualele amendamente. După părerea mea, trebuie să profităm de această uh, poziție, de acest moment favorabil pentru a exprima foarte clar care este poziția comisiei noastre după părerea mea, politica de coeziune uh, nu, nu a fost uh, folosită la maxim din punctul de vedere al potențialului pe care îl are de a ajuta să, țările care se află în criză să depășească această criză. Mulțumesc, Mihail. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να... Doamna Rodicrață. Vă mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, doresc să mulțumesc uh, antevorbitorului care a subliniat cât de important este semestrul european. Semestrul european reprezintă un nou instrument care, care completează pachetul referitor la guvernanța economică. Prin, prin intermediul semestrului european se subliniază mai mult uh, aspectul legat de prevenirea acestor crize. Pe de altă parte, trebuie uh, consolidată um, cooperarea dintre uh, statele membre și instituțiile europene. Acum, ajungem la avizul comisiei noastre. Noi trebuie să integrăm și dimensiunea regională în uh, semestrul european. Și aici există câteva puncte importante. La uh, bugetele care vor fi uh, vor fi uh, prezentate, vor uh, exista, uh, în, în cadrul uh, propunerii făcute de comisie, trebuie să subliniem anumite lucru, lucruri. Trebuie să ne concentrăm mai put, puternic pe acțiuni și pe obiective care vor consolida coeziunea. Acest lucru înseamnă că autoritățile regionale și autoritățile locale trebuie să intre într-un dialog cu parlamentele naționale pentru uh, a ne asigura că aceste propuneri bugetare uh, înaintate Comisiei sunt astfel formulate pentru a ține seama de îngrijorările și de interesele autorităților regionale și locale. Și acest lucru este important, mai ales în anumite state membre. Nu întotdeauna autoritățile regionale au aceeași importanță peste, peste tot în statele membre și tocmai de aceea este important ca um, autoritățile locale și regionale să fie implicate în redactarea uh, propunerii de uh, buget respectivă. Apoi trebuie să uh, înțelegem faptul că foarte multe dezechilibre bugetare sunt cauzate tocmai de aceste zone gri. Zone gri care uh, sunt regăsite la nivelul regional, dacă este să ne referim la uh, situația din Grecia acum. O mare parte a, a situației a, uh, dificile a, uh, din Grecia poate fi explicată prin ceea ce se întâmplă la nivel, la nivel local și la nivelul a, municipiilor. Așadar, rolul autorităților locale nu este important doar pentru creșterea economică, ci este important și în contextul uh, disciplinei bugetare, care reprezintă o prioritate pentru Uniunea Europeană. Eu uh, avusesem o problemă, dar uh, domnul raportor s-a referit la acest lucru. Este vorba de obiectivele ambițioase care trebuie să se refere la obiectivele strategiei Uniunii Europene 2020. Apoi, trebuie să spunem uh, și care va fi uh, rolul Comisiei Regii. Nu, uh, ce scuze, care va fi rolul Comitetului Regiunilor în acest context, în contextul semestrului european. Comitetul Regiunilor trebuie să fie uh, implicat atât în uh, faza de pregătire a, a bugetelor, ci și în uh, fazele următoare. Acestea ar fi remarcile mele generale, doamnă președinte. Și apoi trebuie să vedem cum ne vom formula amendamentele. Vă mulțumesc. Thank you. Mulțumesc.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 Comisia a lucrat prea repede. Îmi doresc să-i mulțumesc domnului Toirar pentru acest proiect de aviz. Eu mi-am exprimat uh, părerea în sensul uh, accentuării poziției comisiei noastre. În primul rând, în ceea ce privește punctul 2, Poate am putea să scriem aici uh, ceva legat de programele operaționale în cadrul propunerilor com- comisiei, care ar trebui să fie folosite în mod uh, concentrat. Eventual, uh, uh, fondurile structurale ar putea să fie uh, folosite în cadrul uh, punerii în aplicare mai, mai bună a propunerilor făcute de comisie. Apoi, un alt uh, lucru despre care poate ar trebui să discutăm, dacă am putea găsi o formulare mai severă, mai strictă, la punctul 6, de exemplu. Aici cereți ca uh, parlamentele naționale și toți actorii naționali să fie implicați în uh, acest proces. După părerea mea, uh, este important ca Parlamentul European să-și exprime propriile uh, cerințe dacă este să ne gândim la competențele acestei uh, comisii, uh, ceea ce privește coeziunea socială și politică europeană. Dacă, uh, după părerea mea, acest lucru este legat de semestrul european, poate am putea să aducem aici o completare pentru a implica în acest, uh, în acest loc și Parlamentul European și și Comisia competentă pe fond. Îți mulțumesc, Mihail Tremopoulos, acum ale cuvântului. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Dragi colegi, în primul rând doresc să mulțumesc domnului uh, Toirer pentru redactarea, redactarea acestui aviz Este vorba de uh, avizul adresat Comisiei Econ. Eu sunt de acord cu uh, lucrurile spuse aici. La punctul 4 se amintește faptul că este necesar să, să uh, întărim uh, potențialul actorilor din regiunea respectivă. Și este vorba până la urmă de o colaborare între statele membre, partenerii sociali din uh, societatea uh, civilă, toate aceste lucruri sunt foarte importante. Pot să fiu de acord și cu cele spuse uh, mai înainte. Avem nevoie de o mai mare presiune în acest uh, domeniu. Este un lucru foarte important, un lucru foarte esențial. Este esențial pentru a uh, elabora um, aceste programe naționale de reformă. Eu aș dori să aduc uh, aminte uh, asupra faptului că există și alte aspecte despre care uh, trebuie să ținem cont. În comunicarea Comisiei uh, sunt amintiți și alți actori, Comitetul Regiunilor, uh, Parlamentul uh, European, Um, toate aceste lucruri uh, sunt amintite în comunicarea uh, publicată în 7 iunie. În capitolul 2 se face, aceste comunicări se face o analiză și se fac anumite recomandări. Se spune faptul că este nevoie de eforturi suplimentare pentru a, atinge, a ne atinge uh, obiectivele stabilite în domeniul uh, Um, educație universitar, uh, universitară, combaterea sărăciei, ocuparea locurilor de muncă, eficiența energetică și așa mai departe. În același document al Comisiei se spune de asemenea că statele membre uh, trebuie să găsească acum uh, măsurile necesare pentru a însoți, din punct de vedere social, măsurile luate și în cadrul comunicatului de presă emis de comisie în, uh, în aceeași zi, se face referire la că cât de important este ca să luăm aceste măsuri, măsuri în domeniul uh, creării mai multor uh, locuri de muncă și în combaterea uh, șomajului structural. Este o temă începută deja de comisie la începutul anului în uh, raportul anual de, crește- de creștere și este foarte bine că se face această o diferențiere și noi vom înainta amendamente referitoare la această temă. I understand. Lambert. Lambert Barnistoi dorește să ia cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să fac câteva observații în legătură cu avizul nostru, dacă îmi permiteți. Într-o rezoluție, Parlamentul a hotărât uh, să evalueze um, intervenția Parlamentului în strategia UE 2020 să analizăm rezultatele acestui proces. Sunt de acord cu ideea că uh, trebuie să finanțăm lucrurile un pic mai robust. Vorbim despre Comitetul Regiunilor. Există o platformă de monitorizare a strategiei 2020. Pe de o parte avem semestrul european care uh, abordează liniile directoare generale la nivel de state membre și apoi avem programele, cum sunt uh, programele Amiral, care reprezintă o a doua fază. Dar, dacă citim comunicatul de presă al Comitetului Regiunilor, echilibrul în legătură cu modul în care s-au făcut aceste planuri în statele membre, um, până la urmă acest echilibru nu este foarte pozitiv în ceea ce privește implicarea organismelor descentralizate. Observăm că nu se respectă sau uh, nu se uh, ajunge la nivelul pe care l-am fi dorit. În 80% din cazuri nu s-a întâmplat nimic Nu are rost să ne mărginim la observații procedurale. Dacă dorim altceva, trebuie să spunem acest lucru foarte clar, că vrem ca lucrurile să fie făcute altfel. Și aici Comisia ECON este competentă pe fond, așa că dacă dorim ca punctul nostru de vedere să fie luat în serios, dacă credem că nu e suficient ce s-a făcut, trebuie să spunem acest lucru, că lucrurile trebuie făcute altfel că trebuie să, ca Comitetul Regiunilor și acest Parlament trebuie să se implice mult mai mult. Care e rolul nostru? De spectatori pasivi? Rolul nostru deocamdată este strict marginal. Deci trebuie să vedem care sunt responsabilitățile Comisiei Regio. E vorba de tre- trei sferturi din programe. Trei sferturi din programe sunt uh, implementată la nivel local. Trebuie să vedem pentru data viitoare, să spunem că ce s-a făcut deocamdată nu e suficient. Comitetul regiunilor nu este inclus, Comisia Europeană se plânge, Dacă dorim ca statele membre să implice organisme descentralizate și deocamdată nu au făcut-o, trebuie să spunem acest lucru, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Nu știu dacă trebuie să depunem un amendament, nu știu dacă e suficient, dar în orice caz, aceasta este direcția generală care trebuie să ne îndreptăm. Iată ce am avut de spus. Mulțumesc, mai sunt alte observații. Rare ori iau cuvântul în dezbatere, pentru că rolul meu cred că este să facilitez dezbaterea dumneavoastră, contribuțiile dumneavoastră, dar aș avea și eu câteva cuvinte de spus, pentru că cred că aceasta este o bună oportunitate de a nota un lucru în care cred că nu trebuie să-l acceptăm. Trebuie să fim foarte sensibili la acest lucru noi în Comisia Regii și anume că majoritatea proiectelor majore europene, care au început cu câțiva ani în urmă cu piața unică, dar acum mă gândesc la semestrul european și întregul efort de a introduce nouă abordare din coordonării politicii economice în Uniunea Europeană, toate aceste proiecte europene majore sunt, nu țin cont deloc de dimensiunea teritorială și nu țin cont nici de guvernanța la mai multe niveluri. Cred că aceasta este o oportunitate de a sublinia în ambele eh, contribuția ambelor la, la politici, dar și la nivel local și regional, la creștere și schimbare în Uniunea Europeană, dar și contribuția sau importanța guvernanței pe mai multe niveluri în ceea ce privește luarea de decizie, nivelurile de luare de decizie în guvernanța europeană. Cred că trebuie să, mențumim, să, să menționăm și părțile bune și cele proaste. Partea proastă este ceea ce a spus Rodi Crața. Există și problema disciplinei bugetare, care trebuie respectată. în toate procesele. Dar, bineînțeles, sistemele sunt diferite în diferitele state membre și, și de aceea trebuie să se permite această diversitate. Dar acestea fiind spuse, trebuie totuși să începem să participăm mai activ, să transmitem avize tuturor, tuturor actorilor macroeconomici majori și în alte domenii ale altor politici. Observații din perspectiva noastră, de aceea apreciez în mod deosebit că Michael Toiler și-a asumat această provocare de a se ocupa de, această, de acest aviz. Trebuie să dăm dovadă de astfel de sensibilitate de fiecare dată când se iau decizii importante sau se discută lucruri importante. Astăzi trebuie să hotărâm care va fi uh, data pentru depunerea amendamentelor. E vorba de 22, adică mâine la ora 18. Acesta este ultimul punct. Bineînțeles, vreau să mai dau cuvântul, uh, stimate coleg Michael Toiner, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, doresc doar să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru observații. Sunt absolut deschis pentru a afirma poziții mai ferme dacă aveți formulări concrete Vă spun că aștept uh, cu nerăbdare propunerile dumneavoastră. Am menționat integrarea pe mai multe niveluri și cred că trebuie într-adevăr să consolidăm participarea de la nivel local în întregul proces. Poate împreună vom putea găsi o formulare și mai bună pentru a face această formulare și mai fermă. Deci haideți să cooperăm pentru că aceasta va fi o bună oportunitate de a consolida politica de coeziune și de dezvoltare regională. Mulțumesc. Dacă nu mai aveți nimic la diverse, punctul 13, doresc să vă informez că următoarea ședință are loc pe 11 și 12 iulie. Va fi ultima ședința noastră înainte de vacanța de vară. Ședința se suspendă. Vă mulțumesc pentru participare celor care au rămas până la sfârșit. Okay.